mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă raportor, pentru această concluzie. S-a încheiat în acest fel dezbaterea. Votul va avea loc în această după-amiază. Vom trece acum la voturi.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 chers collègues, je pense que nous allons pouvoir commencer. Dragi colegi, cred că putem începe. Vă rog să vă ocupați locurile. Par rapport à ceux qui sont dans les travées. Aștept ca cei care sunt încă pe margine să își ocupe locul. Vom începe cu raportul doamnei Reda în ce privește Centrul de Competențe European Industrial, Tehnologie și de Cercetare în materie de securitate cibernetică și rețeaua de centre naționale de coordonare. Votăm înainte de toate amendamentele din comisie, vorba de un vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum, amendamentul 11, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 62 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 159 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 160 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 161 pentru două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 168 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 183 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptată a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Trecem la votul uh, privind amendamentul 186, este un vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. S-a închis votul. Respins. Prin urmare, următorul e caduc, trecem la Ba nu. Îmi cer scuze. Trecem acum la amenatorul 184. Pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot. Bine, verificăm a doua parte a amendamentului 184. Deschid votul. Le vote clos. S-a închis votul. Respins. Cer scuze. Vot prin apel nominal referitor la 187D. S-a deschis votul. Le e clos. S-a închis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem acum la 89 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 185 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, verificăm, verificăm prima parte de la 182, 185. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat cu majoritatea amplă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deschid votul pentru verificarea a doua parte a amendamentului 185. S-a închis votul. Respins. Trecem la 120. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 188 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Apel nominal la 181 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 182 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Deschid votul referitor la 182. Le vote est clos. S-a închis votul. Respins vot prin apel nominal referitor la propunerea comisiei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Doamnă Reda, Vreți să luați cuvântul? Vă rog. Derrière? da, în spate. Vă rog. În fața dumneavoastră. Funcționează. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, dragi colegi. În conformitate cu articolul 59, aș dori ca Parlamentul să trimită înapoi dosarul în Comisia de Resort pentru a deschide negocierile interinstituționale. Supun această propunere a doamnei Rueda la vot pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Așadar, dosarul este trimis înapoi în Comisia competentă pentru a iniția negocierile interinstituționale. Trecem acum la raportul doamnei de Monte. E vorba de, regulament, de modificarea regulamentului 391-2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Marea Britanie. Amendament, vot prin apel nominal la regu- amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Adoptarea înseamnă prima lectură a Parlamentului, care este și ea închisă. Trecem la votul raportului de domnului Deli, modificarea regulamentului UE numărul 1316, ceea ce privește retragerea Regatului Unii din Uniune, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Acum votul s-a închis. Se adoptă. Se adoptă în primă lectură. Trecem la raportul doamnei Meissner. Este vorba de instalații reportoare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave. Doamna Meissner, doriți să interveniți? Vă rog, aveți cuvântul. Jetzt scheint es zu funktionieren. Acum se pare că funcționează în sfârșit. Da, dragi colegi și colegi, vreau să vă spun uh, pe scurt în câteva cuvinte despre ce e vorba. Votăm despre uh, gestionarea deșeurilor uh, navelor din, în porturile europene pentru a îmbunătăți situația. De acum se vor interzice Uh, anumite proceduri, există taxe pe care se plătesc în uh, port, astfel încât nu mai există niciun stimulant, de a arunca peste bord orice ar fi. Este o veste um, bucurătoare pentru mările noastre. Uh, în plus, nu e nici în interesul navelor pentru că nu vor ca deșeurile să plutească pur și simplu în mare. Um, și se prea poate chiar aceste nave să primească o despăgubire pentru taxele pe care le plătesc uh, în porturi pentru gestionarea deșeurilor. Este o propunere excelentă așadar. Le mulțumesc tuturor acelor care și-au adus aportul și aștept uh, un sprijin din partea unei majorități ample. Le vot sur l'amendement 117, madame, il s'agit d'un appel nominal. Le vot... Vot prin apel nominal 117, votul este deschis. Închidem votul. C'est effectivement adopté se adoptă. Și cu aceasta se încheie prima lectură a Parlamentului. Trecem la votul raportului domnului Selim Muri, prelungirea utilizării tranzitorii altor mijloace decât tehnice de prelucrare electronică a datelor prevăzute în codul VAMAL al Uniunii. Votăm avenantul 7, apel nominal, votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 8, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptarea înseamnă adoptarea în primă lectură și se încheie procedura de primă lectură. Trecem la raportul doamnei Kaufmann. Lupta, combaterea fraudei și a falsificării mijloace de plată alte către numerarul. Votăm amendul 79 pe nominal, votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă în primă lectură. Trecem la obiecția prezentată în temeiul articolul 109 din regulamentul de procedură, limitele maxime de reziduri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul, vot nominal, avem în vedere majoritate calificată. Închidem votul. Se adoptă. Doamnă Tyson, doriți să interveniți. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului. Iau notă de această rezoluție adoptată de Parlamentul European. Dați-mi voie să vă spun că proiectul de regulament al, al Comisiei respectă pașii procedural prevăzuți în decizia Consiliului din 1999, 468 comitolo- pe comitolo- comitologia și regulamentul numărul 396 din 2005 și prin urmare este o chestiune care ține de puterea de, punere, de atribuții de punere în aplicare ale Comisiei. De asemenea, aș dori să vă spun Comisia Permanentă a dat un aviz favorabil pe acest proiect și Consiliul a decis deja să nu se opună. Îmi pare rău că Parlamentul European a respins această măsură care se bazează pe studii științifice efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară. Este o decizie care subminează adoptarea, baza, adoptarea de legislație bazată pe date științifice la nivel european. Mulțumim. Trecem la obiecția în temeiul articolul 106. Porumbul modificat genetic MON 87411, vot prin apel nominal, votul este deschis. Le vote clou. Închidem votul. Se adoptă. Trecem acum la obiecția prezentată în numele articolul 106, tot porumbul modificat genetic, dar BT11MIR162. Uh, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Închidem votul. Obiecția se adoptă. Trecem la treia obiecție, tot porumb modificat genetic, Euro 621507 GA21. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul s-a închis. Și obiecția se adoptă. Și apoi obiecție prezentată prin articolul 100 din regulamentul de procedură, substanțe active, inclusiv tiacloprid. Apel nominal, votul este deschis. Votul s-a închis. Se adoptă și acesta. Trecem acum la votul raport, uh, raportului doamnei Piri pe 2018 referă la Turcia. Amendamentul 16, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul s-a închis acum. Respins. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Îmi pare rău, colegi, nu e foarte clar aici, trebuie să verificăm. Redeschidem votul la amendamentul 5. Închidem votul acum. Respins. Trecem la alineatul nou text original, trei părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 12, text original, două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentele 2 și 19, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri. Aici nu e foarte clar, verificăm. Votăm la 6, votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. Votăm la amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Text original, la alineatul 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21. Amendamentul 17. Patru părți. Vot prin apel nominal pentru fiecare dintre ele. Începe cu prima parte. Deschidem votul. Închidem votul acum. Respins. A doua parte, deschidem votul. Închidem. Respins. A treia parte, deschidem votul. Închidem votul. Respins. A patra parte, deschidem votul. Închidem. Respins. Votăm amendamentul 3, tot prin apel nominal, votul este deschis. Închidem votul acum. Respins. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Îmi pare rău, trebuie să verificăm aici la 8. Votul este deschis. Închidem votul acum. Respins. Trecem la 18. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. O vot sur textul original. Votăm textul uh, inițial al liniatului 21, prima parte, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Uh, cea de-a doua parte, vot ca apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cea de-a treia parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 1 pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cea de-a doua parte pentru. Nu, cea de-a doua parte devine caducă. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Verificăm. Verificăm amendamentul 4. Votul s-a închis. Se respinge. Vă rog să ridicați mai bine mâinile, stimați colegi, ca să văd mai clar. Votăm amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Textul original, pe trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cea de la parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a treia parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. mai puțin clar aici, haideți să verificăm, cea de-a treia parte este supusă la vot. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votăm 10. Potul s-a închis. Se respinge. Votăm uh, textul original, uh, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm așadar textul original, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 13 de pentru. Împotrivă? Abține. Se respinge. Am vot cu apel nominal la 14. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm 15. Vot ca pe nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm textul original, așadar, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Cea de la parte, vot ca pe nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Uh, citarea 3, cine, textul original, ce este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, citarea 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, citarea 17, text original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Citarea 19, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Votăm rezoluția în ansamblu său, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Doamna Thierry. Ați solicitat să luați cuvântul. Și l aveți. Stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru că am, ați transmis uh, un mesaj clar uh, Consiliului cerând o suspendare a negocierilor de aderare a Turciei câtă vreme demonstrăm solidaritate și cu democrații din Turcia. A fost raportul nostru final după o perioadă de 5 ani și aș dori să mulțumesc tuturor raporturilor din umbră pentru că de fiecare dată au adus la un loc pentru o poziție comună acest Parlament. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna președinte. Trecem la raportul domnului Van den Kendelare, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, um, studiul de creștere pentru 2019, amendamentul 18, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm 19, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 20, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge amendamentul 21, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge vot cu apel nominal la 22. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge apel nominal la 23. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Apel nominal la amendamentul 24. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Apel nominal la 25, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge Amendament 26, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Uh, se respinge. Apel nominal la amendamentul 2. Verificăm la unul dacă doriți, sigur că da. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Uh, votăm amendamentul 2. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Apel nominal la amendamentul 9. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm amendamentul 11. Uh, uh, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 12. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Vot cu apel nominal. Amendamentul 4. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Vot ca pe nominal la amendamentul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Vot cu apel nominal, amendamentul 6, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Vot cu apel nominal, amendamentul 7, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Apel nominal la 13. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm amendamentul 3. Votul s-a deschis. Vot ca pe nominal. Le vot e clou. S-a închis votul. Respins. Ambel nomina, apel nominal la amendamentul 14 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Apel nominal la amendamentul 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Apel nominal la amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. La 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Apel nominal la amendamentul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Apel nominal uh, la adresa rezoluției în ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la ultimul raport al doamnei Harkin, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în analiza anuală a creșterii 2019, aliniatul 2, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm acest prim vot pentru a nu comite nicio greșeală. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Vom vota textul original. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. A treia parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins, cred. Dar haideți să verificăm. Verificăm cea de-a treia parte. S-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Respins. Textul original uh, al alineatului 10 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 1 prin apel nominal s-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Respins. Apel nominal la amendamentul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Votăm textul original, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Adoptată a doua parte prim, pentru, împotrivă, abțineri. Respins, cred. Dar haideți să verificăm. Votăm asupra celei de-a doua părți a textului inițial. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Votăm prin apel nominal asupra amendamentului 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Votăm textul original alineatul 26, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Adoptat. Trecem la liniatul 32, textul original. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, e un pic la limită. Haideți să verificăm. Textul original, aliniatul 32, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Prin apel nominal la amendamentul 3, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins a doua parte, tot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la vot uh, la textul original, tot prin apel nominal la cele două părți. Prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cea de-a doua parte, tot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Votăm textul original al aliniatului 41, trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar. Haideți să verificăm cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Cea de-a treia parte pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Textul original, aliniatul 45, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerente, prima parte, pentru, împotriva abțineri adoptate. A doua parte, pentru, împotriva abțineri respinse. A treia parte, pentru, împotriva abțineri respinse. Verificăm. S-a deschis votul referitor la cea de-a treia parte. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Prin apel nominal acum, apel nominal la rezoluție în asamblu sau s-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat se încheie sesiunea de vot din această după-amiază, prin urmare.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 Îi rog pe colegii care doresc să poarte discuții bilateral să o facă în afara sălii, pentru că noi ne reluăm ședința în acest moment. Seuraavaksi esityslistalla on ehm, De Langen ja Doamnelor și domnilor, următorul punct pe ordinea noastră de zi este raportul Esther de Lange, Roberto Gualtieri, privind acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante. Dau cuvântul raportorilor. Începem cu doamna de Lange. Patru minute. Da, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik ga mijn, uh, ik ga mijn best doen in... Eh, Mulțumesc foarte mult. Doamnă președintă, am să încerc să mă înscriu în, în timpul uh, alocat și de asemenea o să încerc să acopăr vacarmul din hemiciclu. Domnilor și domnilor, încă o dată, colegi, vă rog, spune doamna președintă, dacă aveți conversații de purtat, faceți-o în afara sălii. Mulțumesc mult, doamna președintă. După cum spuneam, uh, e bine că, iată, încercăm să ajungem la un acord pe un uh, dosar atât de dificil, uh, un dosar important, pentru că vorbim de stabilitatea sectorului financiar și a băncilor. E un sector încă extrem, extrem de fragil. Băncile încă au 820 de miliarde de euro în bilanța contabilă. Îți dau lacrimile când auzi de așa de sumă. Și uh, sunt șanse să provoace probleme serioase în sectorul financiar. Băncile au mult mai puțină, mai mică marjă de manevră când e vorba de a finanța economia reală. Uh, ar avea o marjă mai, mai, mai mică de manevră dacă aceste 820 de miliarde ar trebui să fie acoperite în loc să dea bani uh, în formă de credite către IMM-uri sau, sau către creditori uh, împrumutători privați. E vorba de împrumuturi vechi acordate când starea de spirit era cu totul, cu totul alta și când exista un, o nevoie de a da credite. Uh, în plus, vorbim de oameni ale căror case, ale căror vieți sunt uh, periclitate în acest fel. Prin urmare, trebuie să, să dăm dovadă de un maxim de responsabilitate. Dar ce se poate face? Banca Centrală Europeană a lucrat individual cu anumite bănci, încercând să vadă cum se pot rezolva probleme și cum se pot rezolva problema acestor împrumuturi neperformante. Acum, la rândul lor, băncile trebuie să creeze fel de mecanism tampon. Vorbim de o perioadă de 3 ani pentru împrumuturile neacoperite, și 9 ani eh, pentru cele acoperite care vizează locuințele cumpărate de oameni eh, prin sistemul ipotecilor. Banca Centrală Europeană, sigur, n-a plecat nicăieri, e încă acolo, la post și poate veni cu obligații suplimentare pentru bănci în eh, încercarea de a accelera acest proces. Procesul va fi însă unul dureros Însă e mai bine să simțim puțină durere acum decât să o transferăm uh, pe viitor, pe umerii viitoare generații. Uh, din păcate, asta se, se, se aplică doar noilor împrumuturi, uitând că există un stoc împovărător de datorii din trecut. Important aici e că avem o directivă care se aplică și împrumuturilor anterioare și vine cu un plus de flexibilitate și în acest sens. Asta vom face, la asta lucrăm, cooperând cu, cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră ca să pregătim ceva înainte de alegerile ce urmează. E un dosar deosebit de, de sensibil și cred că, într-adevăr, putem fi mândri, pentru că, în opinia mea, Uniunea Europeană a făcut ceea ce trebuia să facă și doresc să mulțumesc foarte mult uh, cu raportorul meu, domnul Gualtieri, și raportorul din umbră și, de asemenea, doresc să mulțumesc Consiliei, uh, Comisiei și Consiliului, președinților austriece și române și vă atrag atenția încă o dată. E un dosar aparent tehnic, dar foarte important. Mulțumim foarte mult uh, doamnei de Lange. Urmează acum al doilea raportor, domnul Gualtieri. Vă rog. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Problema expunerilor depreciate a fost discutată în repetate rânduri, fiind considerată una din problemele care trebuie eliminată pentru a reduce riscurile care planează asupra sistemului bancar european. Merită mm, reamintit faptul că principala cauză a stocului de mm, expuneri neperformat a fost profunda recesiune economică care a afectat numeroase state membre în urma crizei economice și financiare la care s-au adăugat apoi efectele negative ale politicilor de austeritate. În anumite state membre, E adevărat că pe lângă această cauză principală s-a adăugat uh, practici uh, creditorii deloc transparente, proastă gestiune sau pur și simplu lipsă de prudență. În ce privește toate aceste aspecte, s-au adoptat anumite măsuri, atât la nivel național cât și la nivel european. Lucru care a contribuit la diminuarea semnificativă a numărului de expuneri neperformante. Textul asupra căreia am ajuns la un acord și aș vrea să mulțumesc colegii Esther de Lange pentru cooperare care ne-a permis să ajungem în timp record la finalizarea unei proceduri legislative atât de delicate. Acest text are două obiective principale. În primul rând, să consolideze măsurile menite să preîntâmpine acumularea excesivă a expunerilor neperformante și, pe de altă parte, să facă acest lucru, evitând uh, stimulente negative în ce privește capacitatea de sprijin uh, pentru economie sau din perspectiva debitorilor, care, bineînțeles, uh, în fața unei încurajări de a vinde la un preț depreciat expunerile neperformate ar, s-ar vedea prejudicați. Care sunt elementele principale acordului, ale acordului cu Consiliu? Înainte de toate, am stabilit să se aplice acest mecanism de sprijin prudențial doar noilor expuneri care derivă în urma unor noi împrumuturi uh, în temeiul valorii făcute de Consiliu, care tocmai cerea acest lucru. Uh, lucru logic, pentru că e nevoie de un timp suficient pentru a ne adapta la noile norme, atât din uh, punct de vedere contabil cât și prudențial. Al doilea element e următorul. În uh, text stabilim uh, nivelurile de provizioane pentru bănci, principii de contabilitate prudențiale, spre deosebire de uh, propunerile comisiei, provizioanele pentru creditele garantate și negarantate uh, la început uh, prevăd 2-3 ani, evitându-se ca um, expunerile prudențiale, ca provizioanele prudențiale să creeze un efect prociclic cu consecințe negative asupra um, emiterilor de credite în economia reală. În plus, uh, am eliminat stimulente potențial negative, am putea spune, incluse în propunerea Comisiei, care ar fi accelerat intrarea în insolvență a celor întreprinderi aflate doar în incapacitate temporară de rambursare a creditelor, dar de fapt um, aflate într-o stare uh, solventă. În acest fel ar fi existat repercursuri nu doar asupra IMM-urilor, ci și asupra cupării forței de muncă. În ultimul rând, dar nu uh, mai puțin important, aș vrea să subliniez un element pe care l-am introdus în plus, un tratament prudențial mai favorabil pentru acele Um, expuneri depreciate care sunt achiziționate pe piața secundară de alte instituții de credit pentru a evita în acest fel o penalizare nedreaptă pentru operatorii specializați și, în același timp, să se poată oferi o protecție suplimentară pentru consumatori, IMM-uri și alți debitori din momentul în care aceste instituții fac obiectul unui uh, control și unei reglementări stricte. În concluzie, e vorba de un text echilibrat care ne permite să facem un pas ulterior înainte în ce privește reducerea riscurilor din sectorul bancar, evitând în acest fel consecințe negative asupra economiei reale și asupra consumatorilor. Iată de ce vă invit să sprijiniți textul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate coleg Gualtieri. Dau acum cuvântul vicepreședintelui Comisiei, domnul Dombrovskis. Domnule președinte, stimați uh, coraportori, uh, domnul de Lang, uh, domnule Gualtieri, stimați eurodeputați. Mai întâi aș dori să vă felicit pentru că ați, v-ați asumat acest dosar din iulie anul trecut. V-ați asumat un rol puternic, v-ați dedicat acestui subiect pentru a putea ajunge la un acord pentru textul pe care îl, vom vota, îl veți vota mâine. În ultimii 10 ani am încercat să reducem riscurile și să consolidăm rezistența sistemului bancar al Uniunii Europene. Uh, prin regulamentul uh, pentru protecție uh, prudențială am încercat să reducem riscurile pentru bănci, însă acestea încă mai sunt afectate de expunere neperformante, de credite neperformante. Acestea afectează bilanțul contabil al băncilor și asigură o recesiune economică nivelurile ridicate de ENP-uri, uh, dacă nu sunt tratate așa cum trebuie, afectează uh, valabilitatea uh, bănci, băncilor, viabilitatea băncilor, mă scuzați. Noi am încercat să reducem nivelul acesta ridicat, însă raportul rămâne totuși mare în comparație cu nivelurile istorice și cu cele ale altor regiuni din lume în spatele reducerii recente a numărului acestora se află un PIB în creștere, însă acesta nu poate să fie singurul factor care să ducă la reducerea lor. E important să reducem numărul pentru a păstra stabilitatea financiară și pentru a putea stimula împrumuturile pentru creșterea uh, economică și pentru locurile de muncă. Uh, noi încercăm să punem uh, frâne uh, tuturor uh, aglomerelor viitoare de astfel de expuneri neperformante pentru a reduce pierderile. Putem face asta gândind un nivel minim standard de acoperire pentru viitoarele credite, un nivel să fie, care să fie uniform pentru toate statele membre și poate pentru toate băncile. Încercăm să complementăm astăzi astfel instrumentele pe care le avem la dispoziție. Acesta este un efort al Uniunii Europene de a spori uh, reziliența sistemului bancar în Uniunea Europeană, însă munca noastră pentru a uh, rezolva această problemă nu este completă, pentru că știți uh, că acest sistem pe care îl avem de protecție se aliniază altor mecanisme similare. Avem nevoie de mecanisme de pur aplicare a provederilor existente pe care le avem de asemenea. Vă încurajez așadar uh, să fiți de acord cu această propunere legată de directiva care uh, reglementează sunele neperformante. Vă mulțumesc foarte mult! Kiitokset komissaarille. Ja nyt sit... Mulțumim, domnule comisar. Trecem la intervențiile în numele grupurilor uh, politice și mai întâi dăm cuvântul domnului Stefan Gherol din partea PP-ului două minute. doamnă președintă. Mi s-a cerut să mă implic într-o dezbatere privind această politică de austeritate, așa zisă, și relațiile dintre statele membre. Nu sunt singurul care are impresia că această criză financiară și consecințele ei au provocat uh, pagube serioase unității europene și rănile astfel provocate nu s-au vindecat încă. În acest context, sistemul financiar are multe, a suferit foarte mult cu consecințe majore asupra vieții cetățenilor. Cunoaștem importanța societăților financiare pentru buna funcționare a societății noastre. Aceste instituții financiare joacă un rol esențial și, în ultima instanță, asigură buna funcționare a sistemului financiar, pentru că acest lucru le permite cetățenilor europeni să beneficie pe deplin de potențialul economic oferit de economia europeană, potențialul uh, oferit de economia europeană. Uh, de suferit nu au suferit doar băncile, ci și cetățenii. Atunci când discutăm de reducerea expunerilor neperformante, vorbim de o metodă deosebit de importantă care ar putea să asigure o vindecare pentru toate părțile vizate. De aceea felicit coraportorii pentru abordarea echilibrată pe care au găsit-o în fața acestor multiple provocări. Să nu uităm însă că dacă vrem să garantăm succesul acestui tratament, Trebuie să înghițim și pilula amară a gestionării finanțelor publice într-o manieră rezonabilă. S-au tot făcut uh, uh reproșuri la adresa acestor politici, care însă asigură o dezvoltare economică durabilă. Politica de austeritate nu vine dintr-o răutate uh, vizând statele în cauză, ci este o consecință a unor cheltuieli irresponsabile efectuate de guverne slabe și fără curaj care au fost la putere mulți ani de zile. Vă mulțumim. Mulțumim și noi foarte mult, domnule Gerold. Din partea Asociației Democraților, Nina Gill, două minute. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Felicitările mele pentru raportori, domnul Gadiri și doamna Este de Lange. Creditele neperformante, cum am ascultat, sunt o moștenire a ultimei crize financiare, iar 10 ani mai târziu Uniunea Europeană încă nu a redus suficient uh, nivelurile acestora. De aceea e nevoie să mai luăm măsuri pentru a preveni uh, situații similare pe viitor. Din 2015 încoase, uh, încoace, aceste um, credite au scăzut cu 400 milioane de euro doar de la un, 1000 de miliarde. Uh, asta clar afectează ce se întâmplă în zona euro și singura cale de uh, rezolvare este să rezolvăm uh, problemele de bilanț câtă vreme există un climat economic pozitiv. Prin urmare, salut textul îmbunătățit al rezultat de până la dialogul tripartit pentru că asigură o abordare corectă a acestor credite în bilanțurile băncilor și asta înseamnă că în următorii ani se va reduce potențialul lor negativ asupra economiei. Odată ce s-a ajuns la acest acord uh, și la, uh, s-a aprobat pachetul bancar, riscurile au scăzut pentru sectorul bancar considerabil și ne Astfel ajungem mai aproape de Uniune Bancară. Însă mai e nevoie de trei reforme majore pentru a putea să ne asigurăm că sectorul bancar european devine mai um, rezilient. Mai întâi trebuie să facem pași importanți uh, înspre uh, o schemă uh, de depozite paneuropeană pentru a avea o, o partajare adecvată a riscurilor și pentru a-i proteja pe toți cei care economisesc în Europa. Acest lucru este critic. E păcat că partea dreaptă acestei săli continuă să blocheze acest demers din motive de ecologice. Sper că viitorul Parlament să poată rezolva această problemă. În al doilea rând, uh, finanțele uh, sustenabile ar trebui să devină norma, nu excepția. Iar câtă vreme băncile sunt principalele surse de finanțare pentru economia europeană, ele au o mare responsabilitate. Iar pașii recenți pe care i-am întreprins în ceea ce privește uh, pachetul de durabilitate financiară sunt o mărturie în acest sens. Întrebarea mea este cum se va asigura Comisia că băncile își vor exercita această responsabilitate? Și apoi, în ceea ce privește impactul masiv asupra economiei și asupra contribuabililor a, un, a ultimei crize financiare, nu putem să mai avem bănci prea mari ca să eșueze uh, și de acum înainte.